din punct de vedere tehnic avem uh, trei rapoarte, 809, 810 și 811. Primul se referă la regulamentul uh, de alocare, regulamentul principal pe cercetare, dezvoltare în general. Avizul nostru face parte dintr-o multitudine de avize din uh, opt comisii diferite, ITRE fiind comisia principală pe acest raport sau pe aceste rapoarte. Pe noi ne-a interesat în mod eh, special componenta pe securitate și apărare. Celelalte două, respectiv 810 și 811, sunt rapoarte pur tehnice. Acolo vă spun că nu au fost nici măcar din partea raportorului principal multe propuneri de amendamente. Unul singur este la 810, la 811, absolut niciunul din partea noastră Ehm, iar la 809 există câteva, dar cel mai important dintre ele este acela care vizează ă, faptul că respectiv amendamentul 1 pe 800, 809, ă, că ă, cercetarea, dezvoltarea din Horizon 2020 ar trebui să aibă focusul nu doar pe aplicații civile, ci și pe tehnologii cu ehm, folosințe duală, ceea ce extinde oarecum area de cercetare-dezvoltare și, bineînțeles, ținând cont de faptul că în momentul de față securitatea și apărarea joacă un rol important și la nivel economic și la nivel de creștere economică, respectiv avem 100 de miliarde de euro piață mondială, din care 25 până la 35% vin din Europa, din Uniunea Europeană, pardon. Așa, um, putem vorbi aici despre un potențial de însemnătate mare uh, care merită atenția cercetării dezvoltare pentru a ne dezvolta uh, mai eficient și, bineînțeles, uh, la nivel de costuri reduse. Ă, în mare, referitor la celelalte aspecte, aș mai spune că utilizarea articolului 85 care permite Comisiei să financeze anumite programe dezvolta, ă, dezvoltate de un grup ă, de state, inclusiv de programe ale EDA, este un punct de menționat și sunt de acord cu această propunere din partea colegului Mavro Nicolas. Uh, și un alt punct demn de menționat este acela referitor la crearea unui capitol separat pentru securitate uh, și reamintesc că propunerea Comisiei este de a include cercetarea pentru securitate într-un capitol mai larg, Secure and uh, Innovative Societies. Um, am um, transmis raportului sale amendamentele care le-am propus eu Ehm, și, bineînțeles, în ceea ce ne privește, cred că ehm, raportul este unul foarte bun, foarte bun, cu schimbări majore și cu schimbări benefice. Raportorul aș vrea să facă această mențiune, a, fă, a, a scris amendamentele ca și cum ar fi fost apolitic, ceea ce am apreciat foarte mult, adică a fost foarte obiectiv. Apreciez acest lucru și, din punctul meu de vedere, nu există alte elemente care le putem uh, adăuga în momentul de față. Vă mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Petkov. Domnul Petkov. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Dumneavoastră sunteți și raportor și deci am să vă vorbesc pe șleau. Cred că raportul dumneavoastră nu e bun. Merge exact în direcția greșită și foarte rar spun uh, astfel de lucruri atât de deschis, dar cred că aici e potrivit, pentru că ce faceți dumneavoastră este să răsturnați o politică pe care Parlamentul a susținut-o timp de mulți ani, și anume concentrarea cercetării spre obiective civile. În trecut, am susținut ideea că chestiunile de securitate civilă trebuie să se înscrie în portofoliul de cercetare pe care îl finanțăm. Și eu respect această idee și sunt de acord cu domnul Luhan în acest sector um, există o piață foarte mare, promițătoare și nu sunt împotriva dimensiunii acesteia sau continuării acestei dimensiuni a cercetării. Însă ce uh, spune raportorul și ce vor spune și unii colegi din dreapta, uh, poate vor susține deci și ei acest lucru, este să se extindă acest domeniu de aplicare și în mod explicit să se integreze pentru prima dată cercetarea în domeniul apărării ca obiectiv în sine. Eu cred că e greșit din mai multe motive. În primul rând, dintr-un motiv democratic. Nu cred că vreodată a existat uh, o dezbatere deschisă, publică, cu privire la bugetul european pentru uh, cercetarea în domeniul securității și achizițiile publice în domeniul bunurilor militare. Deci nu cred că există niciun fel de legitimizare democratică a acestei schimbări de direcție. Apoi, în uh, termeni economici, sigur că industria apărării caută noi surse de finanțare. Înțeleg, sunt strânși cu ușa. Sunt la strânsoare pentru că bugetele naționale sunt reduse. Eu cred și în general acest Parlament am considerat întotdeauna în trecut că răspunsul corect la această primejdie este să se uh, facă progrese în domeniul uh, punerii în comun, să se renunțe cheltuielile inutile, uh, să nu se mai uh, să nu existe în uh, mai multe exemplare, aceleași capacități și să utilizăm mai eficient resursele din Europa, punându-le în comun. Vreau să amintesc tuturor că la sfârșitul acestui exercițiu, când uh, s-au întâlnit ministrii apărării, au avut 300 de propuneri de punere în comună resurselor, pooling and sharing, și la sfârșitul procesului decizional au identificat doar 12 din aceste proiecte care trebuie duse mai departe. Nu mi se pare prea ambițios. Diverse state membre au diverse opinii și știu, din unele, știu că unele state membre fac presiuni mai mult decât altele și chiar guvernul meu, din, păcare, din păcate, cam frânează uh, acest efort. Dar dacă acum deschidem bugetul cercetării europene pentru cheltuieli de apărare, eliberăm presiunea existentă, dacă există, asupra guvernelor naționale, că presiunea de a pune în comun capacitățile. În al treilea rând, dacă comparăm acest lucru cu obiectivele 2020, eu nu prea văd care este contribuția uh, cercetării militare pentru uh, obiectivele UE 2020. În uh, ceea ce privește locurile de muncă și creșterea economică, contribuția este irelevantă. Investirea fondurilor în cercetare în domenii de vârf, unde avem tehnologii de vârf și putem veni cu un val nou de inovare, uh, s-ar investi mult mai bine banii. Și prevăd uh, o dilemă evidentă care ne așteaptă pe toți. Cadrul financiar cadrul multianual Orizont 2020 nu va fi finanțat atât de darnic cum ne-am dori noi. Statele membre se gândesc deja cum să facă cât mai multe reduceri în cadrul financiar multianual. Nu știu, nu cred că cercetarea va fi scutită de efectele acestei lupte. Așadar, trebuie să ne concentrăm eforturile de cercetare acolo unde dau cele mai bune roade, acolo unde plus valoarea suplimentară este cea mai bună. Și, cu siguranță, domeniul acesta nu este cercetarea în domeniul apărării. Cred că facem o mare greșeală dacă vă urmăm uh, sfatul, domnule președinte, în calitate de raportor și doresc să spun clar că grupul meu se opune acestei evoluții și vom face tot ce putem ca să respectăm acordul de bază pe care l-am mai avut în comisia aceasta și în trecut, și anume să promovăm cercetarea în domeniul securității, dar să respingem apelul pe care l-ați făcut dumneavoastră aici, și anume să ne îndreptăm în această nouă direcție de finanțare a cercetării în domeniul apărării și a, al achizițiilor publice din domeniul apărării. Mulțumesc, doamna Lözing. <clears throat> Ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult. Pot să mă raliez vorbelor domnului Butikofer. Aș dori să mai atrag atenția asupra faptului că la 809, articolul 116, ar trebui să existe garanții că nu uh, se vor desfășura cercetări militare prin intermediul programului uh, Orizont 2020. Deci, da, mi se părea că uh, s-a întrerupt emisia. Deci, în acest articol ar trebui să fie create garanții din acest punct de vedere. Sigur că atunci trebuie să ne întrebăm cum trebuie uh, reformulat și cum trebuie implementată o asemenea prevedere. Și ca atare formulez întrebarea cum uh, ar trebui să înțelegem acest articol pentru că dacă uh, va fi interpretat diferit și aplicările vor fi diferite. Iar în ce privește uh, dorința de a spori capacitatea de competitivitate a industriei militare, mă întreb atunci tehnologia Uniunii Europene nu trebuie exportată, evident, în țările în care sunt încălcate drepturile omului. Dar ce dorim să întreprindem pentru a împiedica o asemenea practică? În articolul 12 se spune că pentru aplicarea orizontului 2020 trebuie să fie lansate consultanți, consultări din partea Comisiei, trebuie atrași experți o cercetare a Departamentului pentru politici specifice ale Uniunii europene a dus la concluzia că în aceste consilii de experți uh, erau doar reprezentanți ai industriei militare și reprezentanți ai ministerelor de interne. Dacă e așa, cum creăm garanții ca uh, organizațiile pentru apărarea drepturilor cetățenești să poată fi implicate și ele și oare există o asemenea intenție? Și încă o întrebare în legătură cu linia bugetară. În capitolul 6.3 din 8.11, com 8.11, se spune că sprijinim strategia Uniunii Europene pentru siguranța internă și externă și pentru apărare. Deci aici uh, nu trebuie să uh, existe o încălcare a drepturilor civile. Iar în ce privește activitățile de cercetare și inovare, ele trebuie să fie orientate exclusiv spre obiectivele civile. Deci, ă, în același sens, cu sputele domnului Bütikofer, am câteva ă, doleanțe legate de o mai mare concretizare. Ce înțelegem prin securitatea, siguranța cetățenelor și cetățenilor? pentru că situația oamenilor din Europa, situația de siguranță, de fapt s-a deteriorat foarte grav. E bine, dar noi dacă analizăm statisticile, nu este adevărat. Uh, mai ales oamenii din Europa Centrală, trăiesc acum într-un mediu care este mai sigur decât oricând de, ca atare. De ce trebuie să ne punem asemenea probleme în comparație cu modul de viață al bunicilor și părinților noștri? Um, totuși, oamenii trăiesc astăzi într-un climat de bunăstare deci, cred că ă, nu există temeri mai mari decât înainte în ce privește mediul de securitate. Nu trebuie să reducem, de fapt, obiectivele noastre pe obiective militare. Eu am fost membră în ă, comuna în care am trăit în ce privește cercetarea preventivă. Uh, și uh, ceea ce am făcut noi acolo, în domeniul cercetării preventive, nu are nicio legătură cu ceea ce ne propunem în acest program. Eu cred că uh, trebuie uh, să ne concentrăm mai mult pe posibilitățile de a preveni manifestările de violență în mediul în care trăiesc cetățenii și din acest punct de vedere raportul nu aduce nimic nou. Mulțumesc, domnul Galer. Mulțumesc pentru că colegul Bütikofer a fost așa deschis, așa de franc. Vreau să mă servesc și eu de ocazia de a spune că orientarea raportului în numele grupului meu politic eh, este în linia eh, rapoartelor d'Anjon, Gualtieri eh, și al altora care s-au ocupat de acest domeniu. Nu ne propunem doar siguranță militară. În multe alte aspecte ale vieții, siguranța este importantă. Sigur, domeniul militar este și el important. Eu spun că amendamentul 14 care se spune că activitățile de cercetare ar trebui să se concentreze în principal pe aplicațiile civile, nu ă, ar trebui să însemne exclusiv ă, preocupări, pentru că altfel nu s-ar folosi primarily. Dar asta nici nu înseamnă că uh, va trebui să se orienteze uh, insistent asupra uh, cercetării militare, pentru că într-un asemenea buget european nici nu am putea să ne permitem să extindem foarte mult cercetarea. Oricum, trebuie să creăm posibilități pentru politicile pe care ni le propunem. Și uh, eu cred că uh, pentru obiectivele pe care le urmărim trebuie să existe și profit colateral din alte domenii ale cercetării. Și asta înseamnă nu la modul general pentru cercetarea în domeniul apărării, ci pentru o cercetare care să ducă la rezultate care să ne servească în misiunile noastre. Într-un domeniu civil, de pildă, o colaborare între producătorii de elicoptere. Aici există cercetare și elicoptere care se folosesc în scopuri civile și altele în scopuri militare. Și dacă în baza programului Orizont 2020 uh, se dezvoltă o tehnologie performantă pentru elicoptere, atunci evident că uh, ea va fi benefică în ambele sensuri. Deci uh, nu trebuie să încercăm să creăm artificii care la un moment dat să constituie o piedică pentru un sector sau altul. Deci, tocmai trebuie să valorificăm suma mică de bani de care dispunem, dar nici nu putem să facem risipă de bani. Valoarea adăugată din activitatea de cercetare trebuie să poată fi benefică și pentru diverse misiuni militare în care ne angajăm. Știți că există um, acele avioane invizibile, dronele care sunt folosite în Pakistan, în Afganistan. Există și în domeniul civil foarte multe posibilități în care acest tip de obiecte zburătoare pot fi folosite în zona Amazonului sau în altă parte, unde, depidă un vulcan amenință să erupă și atunci um, un avion fără pilot poate să strângă date uh, care să fie valorificate de către cercetători. Deci sunt tot felul de misiuni pe care noi, în calitate de membri ai Uniunii Europene, ni le propunem. Și uh, trebuie să putem valorifica cercetarea. Uh, iar dacă misiunile sunt decise de către șefii de stat și de guvern, uh, atunci noi putem inclusiv să valorificăm rezultatele cercetării în scopul pe care misiunile respective îl au. Deci, din punct de vedere politic, trebuie să manifestăm o mai mare flexibilitate. Acestea sunt rezultatele activității de cercetare și ne dorim ca ele să fie valorificate în toate domeniile politicilor care au fost convenite de către statele noastre. Eu, ca atare, îl, susțin pe raportor în abordarea domniei sale. Cred că putem să tratăm lucrurile cu mai mare detașare și să încercăm să valorificăm la maximum sumele pe care le punem la dispoziție pentru acest program. Nu trebuie să facem economii, ca să spun în ghilimele. Mrs. Lozing. Intervenție fără microfon. Bine, suntem aici o subcomisie a Comisiei AFET și ca atare, chiar dacă am puțin o opinie diferită, vreau să mă refer și la politica externă. Cred că un asemenea program de cercetare în inclusiv cu implicații în domeniul uh, securității, trebuie să fie legat și de uh, aspectele de politică internă. Și pentru noi, politica internă cuprinde întreg spațiul european. De aceea, în activitatea de cercetare, trebuie să ne întrebăm în primul rând ce înțelegem prin securitate. Bineînțeles, cunosc și raportul domnului Danjon și celelalte rapoarte legate tematic. E bine, uh, eu nu știu dacă uh, trebuie să susținem Uh, în totalitate afirmațiile din această rapoarte, pentru că important pentru noi este bunăstarea oamenilor din Europa și din întreaga lume. Ca atare mă întreb care sunt obiectivele clare ale acestei cercetări în domeniul securității care uh, sunt uh, efectele asupra drepturilor cetățenești, asupra mișcărilor democratice. Ce anume ne propunem să cercetăm și Uh, care este obiectivul pe care dorim să-l atingem. Domnul Galler a menționat câteva aspecte, dar eu mă întreb dacă la uh, demonstrațiile viitoare de protest în legătură cu G8 mă uh, cuprinde groaza dacă mă gândesc că se vor folosi avioanele acelea, dronele fără pilot pentru a vedea cine participă la demonstrații. Și în ce privește bugetul, sigur că pot să ne întrebăm linia bugetară 6 privind societatea inclusivă, care va fi efectul asupra cercetării în domeniul securității, pentru că eu cred că răspunsurile nu sunt foarte convingătoare. Mr. Luhan. Domnul Luhan. Ähm, Mulțumesc foarte mult. Au fost uh, formulate câteva idei din partea domnului Bödikofer și doamnei Luling. Mă scuzați, Luzing spune vorbitorul. Aș vrea să aduc câteva clarificări. În primul rând, nu ne putem permite ca cercetarea și dezvoltarea în alte domenii să fie mai avansate decât în acest domeniu. Că dacă impactul va fi mai mare sau mai mic asupra dezvoltării economiei, asta merită să fie discutat. Dar, după părerea mea, nu ne putem permite ca în acest domeniu să rămânem într-un fel fixați pe opoziție, pentru că alte puteri militare investesc foarte mult în acest domeniu. Să ne gândim la Statele Unite, să ne gândim la China, Japonia și alte mari puteri militare. După părerea mea, nu ar trebui să ne uităm Uh, atât de mult la bani. De altfel, cum a spus și domnul Galer, sumele sunt infime în comparație cu alte linii bugetare ale Uniunii Europene. Dar în ce privește securitatea, nu ar trebui, bineînțeles, să ne gândim doar la dezvoltarea de armament când spunem cercetare în domeniul siguranței și dezvoltării. Ia să ne gândim la aspecte legate de securitate. Să vedem ce se întâmplă acolo? Este nevoie de activitate de cercetare suplimentare sau nu? După părerea mea, avem nevoie mai mare ca oricând de cercetare. Atacurile teroriste uh, nu s-au întâmplat cu mulți ani în urmă. Cum a spus și dumneavoastră, doamna Lenzing, prevenirea este mai bună decât uh, intervenția după ce s-a produs un atac. Și cred că acest lucru trebuie să-l avem în vedere când uh, ne gândim la importanța pe care o conferim acestui domeniu, mai ales că sumele, așa cum spuneam, nu sunt mari. Sigur, aveți dreptate când spuneți, avem acum uh, un domeniu căruia îi alocăm o sumă și uh, cum uh, ce categorii stabilim, ce activități concrete desfășurăm. Acest lucru merită să fie discutat. Trebuie să definim foarte clar ce dorim să ne propunem să cercetăm sau să spunem întâi alocăm acestui domeniu o sumă și după aceea vedem în cadrul bugetului aprobat cum uh, împărțim banii pentru activitățile de cercetare. Este un aspect care merită să fie clarificat în relația cu Comisia. Dar vreau să vă spun cât se poate de limpede și în alte domenii lucrurile se petrec la fel. În Comisia Regii vorbim despre sume imense și procedura este similară. Întâi se spune, aceasta este suma pe care o afectăm pentru coeziune și după aceea decidem pentru ce tip de activități concrete. Aceasta este, de fapt, o chestiune de principiu care merită să fie clarificată. Este o problemă de natură generală în uh, discuția cu Comisia, dar există și avantaje economice pe care uh, le putem avea și merită să avem această flexibilitate în ce privește domeniile de cercetare și dezvoltare în politica de securitate și apărare. Acesta este, aceasta este poziția mea și cred că merită să fie susținută. Și uh, l-aș contrazice pe domnul Butikofer, dar uh, și pe doamna Lözing nu aș afirma că trăim în societatea cea mai sigură care a existat vreodată. Nu afirm deloc acest lucru, pentru că există foarte multe riscuri care nu au existat înainte de era tehnologică. Este opinia mea și cred că merită să privim lucrurile cu toată seriozitatea astfel. Mulțumesc, domnul Petitcofer. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că Europa are nevoie de capacități militare, militare, nu am zis că nu, însă uh, am zis că trebuie să uh, urmărim obiectivul de a pune în comun aceste capacități. Și din această primă frază se pune întrebarea ce vom face cu bugetul de cercetare al Uniunii Europene. Când am intrat eu în comisia aceasta, uh, colegul nostru m-a luat deoparte și mi-a spus, uite, avem aici un acord. Finanțăm cercetarea în domeniul securității civile, dar nu finanțăm cercetarea în domeniul apărării. Și s-a evaluat ce se întâmplă. Această evaluare arată că aproximativ două treimi din cheltuielile totale au fost uh, efectuate pentru un singur complex militar din Franța. Evident, ei au fost foarte eficienți atunci când și-au uh, uh alcătuit proiectele de cercetare în așa mod încât să se potrivească cu definiția pe care noi am permis-o în trecut. Și nu sunt un idealist uh, inocent și înțeleg că dacă uh, permitem cercetarea pe proiecte cu posibilitate de utilizare dublă, atunci va avea de câștigat și cercetarea militară, va profita de acest lucru. Însă, ce văd eu aici este un pas clar dincolo de această linie roșie pe care am respectat-o până aici. Și asta încerc eu să subliniez. Raportorul scrie în justificare, citez. În acest sens, raportorul consideră că articolul 16 alineatul 2 este deosebit de problematic pentru că acesta spune că activitățile de cercetare din cadrul Orizontului 2020 trebuie să se concentreze exclusiv pe aplicații civile. Această formulare exclude orice fel de cercetare în domeniul apărării din program. Asta contestă raportorul și cred că acest lucru corespunde cu ce ați citat dumneavoastră, domnule Galer, atunci când ați spus că practic trebuie să fie uh, un aspect civil. Când se spune în principal, în mod evident se subînțelege și secundar. Până acum, și e o schimbare, până acum noi am permis, și nu e vorba de o, un cadru de cercetare nou multianual, deci până acum noi am permis cercetare cu uh, accente civile, cu uh, concentrată pe aspectele civile, deși aceste aspecte civile pot avea o utilizare dublă. Iar acum ni se cere să permitem uh, domeniul civil, dar și domeniul militar, nu în principal, ci secundar. Și e cu totul altceva și nu corespunde cu ce am votat în rapoartele anterioare. Este nevoie uh, aici să fim foarte atenți la Uh, exprimare, la limbaj și la specificul exprimării, dar această exprimare traversează linia roșie, merge prea departe. Eu nu zic că trebuie să investim în cercetarea cibernetică. Nu cred că e vorba de o provocare militară. Domeniul cibernetic este mai mult o provocare civilă și nu este încă o uh, provocare teroristă. Cele mai devastatoare atacuri cibernetice de până acum au fost permise de uh, autorități alese democratic în două state cu care avem relații foarte uh, amicale. Când se uh, pune în circulație un astfel de virus, îl vor, îl vor, folosi, îl vor folosi și alții și îl vor întoarce împotriva ta. Asta este. Dar este o justificare, într-adevăr, haideți să spunem da cercetării cu privire la reziliența cibernetică, dar încă o dată acest lucru nu justifică depășirea limitei între ce trebuie să facem în domeniul priorităților de securitate civilă și cheltuielile pe apărare. Uitați, uh, am analizat unele din documentele transmise și știu că unii colegi se gândesc chiar să financeze uh, achiziții publice precompetitive. Să-mi spuneți voi, dacă citiți, să vedeți. Dar tot nu corespunde cu ce ați făcut dumneavoastră. Și sunt de acord cu argumentul că trebuie să ne gândim aici foarte bine dacă vrem să respectăm ce am făcut până acum în trecut sau dacă vrem să deschidem o nouă poartă care să permită finanțarea cercetării militare de la bugetul uh, european. Avem nevoie de acest lucru, domnule Galer? Da, probabil că da. Dar trebuie să fie finanțat de la bugetul european? Nu. Și cred că trebuie să păstrăm această separare a răspunderilor. Și ca să mai adaug un ultim argument la ce spunea domnul Luhan, ați spus că impactul asupra e, eh, dezvoltării economice poate să fie poate să fie pus deoparte. Utilizarea eh, banilor primiți de la contribuabilii europeni, acești euro obținuți din taxe, spusesem uh, dolari obținuți din taxe inițial, ne concentrăm, uh, se concentrează deci pe, uh, pe activități de cercetare și este o politică stabilită de instituții. Trebuie să sporim potențialul de creștere economică. Deci puteți spuneți să fie dahingestelt, cum se spune în germană, dacă cercetările acestea contribuie sau nu la resursele respective. Nu e un subiect neimportant. E foarte important să ne concentrăm asupra aspectelor unde chiar contează contribuția noastră. Apoi, în legătură cu sumele. Sigur că aveți dreptate. Sumele pe care le putem noi oferi nu sunt atât de mari încât să ajungem să salvăm industria europeană a apărării pur și simplu prin finanțarea de la bugetul european. Așa e. Sunt de acord. Dar cred că trebuie să ținem cont de faptul că se caută disperat noi surse de finanțare, iar EDA a fost exploatată la maxim de statele europene și sigur că EDA are interesul de a juca un rol mai relevant. Nu știu dacă poate avea un impact practic și dacă pot începe să facă acorduri ca să promoveze cheltuielile militare și de, de cercetare în domeniul militar. Până la urmă vor deveni o adevărată birocrație cu o valoare practică, pe care acum poate că nu o au și pă, e păcat că nu o au. Și e păcat că um, nu se ia o altă abordare. După cum v-am spus, trebuie să punem în comun resursele și cred că în noi, Uniunea Europeană, nu avem legitimitatea de a face această tranziție. Thank you very much. We need to... Mulțumesc foarte mult. Trebuie să ne întrerupem. Uh, eu uh, vă, voi, vă pot spune că vom ține cont de obiecțiile puternice exprimate și sperăm ca la începutul lunii septembrie să avem o reuniune a raportorilor din umbră și să încercăm să găsim uh, o abordare și un limbaj adecvat ca să uh, ținem cont de toate obiecțiile exprimate astăzi aici. Și trebuie să ținem cont de faptul că se încearcă să se includă cercetarea în domeniul apărării în orizontul 2020. Așadar, avizul nostru ar trebui să aducă ceva din punctul nostru de vedere al subcomisiei sede. Și trebuie ca acest lucru să se transpună în orizontul 2020 la modul global. Aceste obiecții vor fi uh, luate în calcul, dar din păcate vom continua după ce îi ascultăm pe vorbitorii de aici. Îi voi da cuvântul domnului general, vă rog. Bien, chers collègues, euh, bonjour. Nous reprenons nos travaux. Euh, Dragi colegi, reluăm uh, lucrările. În legătură cu dezbaterea de până acum, propun ca uh, reprezentanții Comisiei și ai agenției să ia cuvântul uh, ca să răspundă la întrebările colegilor după ce îl vom asculta pe uh, generalul Siren. Domnule general, vă mulțumesc că sunteți aici alături de noi încă o dată un schimb de opinii regulat e foarte important și cu siguranță acesta se va referi mai ales la operațiunile militare în curs din partea Uniunii Europene. Și, evident, se va ține cont de cele două operațiuni uh, de vârf și anume Atalanta și UTM Somalia pentru Cornul Africii și continuarea misiunii EUFOR Altea în Bosnia și Herțegovina. Evident, trei noi misiuni au fost lansate în cadrul politicii de securitate și de apărare comună. E vorba de trei misiuni civile, eh, comune, însă una, eh, Cap Nestor, se referă la dezvoltarea capacităților statelor din Cornul Africii de combatere a pirateriei și are și o um, parte militară de consiliere. Un uh, fost general francez a fost uh, numit șef al acestei misiuni. Poate că ne veți putea spune câte ceva despre această expertiză militară din cadrul misiunii. Dincolo de aceste operațiuni, uh, v-aș ruga să ne vorbiți și despre activarea Op Center, care a stârnit multe dezbatere anul trecut. Această activare a fost uh, stabilită pentru a consolida coerența diferitelor operațiuni de politică de securitate și apărare comună în cornul Africii. Dacă aveți câteva opinii în acest sens, uh, le vom asculta cu mare plăcere. Și apoi un punct legat de capacități, după părerea dumneavoastră, cum stăm cu pooling and sharing și cum uh, ați uh, văzut dumneavoastră concluziile summitului NATO de la Chicago uh, referitoare la uh, dezvoltarea Smart Defense și cum se leagă această Smart Defense de pooling and sharing pe care îl facem în Europa. Iată ce ne interesează pe noi în primul rând și vă rog să vorbiți despre aceste lucruri. Vă rog, domnule general. Well, thank you very much. I Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc și pentru sugestiile dumneavoastră, pentru temele noastre de discuții. Încerc să le acoper. Doamnelor și domnilor, membri ai Parlamentului European, apreciez invitația pe care mi-ați lansat-o pentru un schimb de opinii. Acest schimb de opinie are loc la doi ani de la ultima noastră întâlnire. Uh, asta nu înseamnă că nu am avut uh, unele contacte pregătitoare cu dumneavoastră pentru uh, pregătirea raportului privind pescă uh, și alte rapoarte pe teme de apărare. Permiteți-mi să vă dau uh, aprecieri proprii cu privire la politica comună de securitate și apărare. Sigur că pentru procesul de punere în aplicare uh, Uh, am recurs și la uh, Comisia uh, Militară și de asemenea am comentat deja recent asupra operațiunilor în curs de desfășurare, punându-le inclusiv în contextul acestei crize economico-financiare. Acum mi s-a cerut să fac unele precizări. Permiteți-mi mai întâi câteva remarci generale, după care putem trece la un schimb de experiențe și de opinii. Perspectiva mea va fi una de atât retrospectivă cât și prospectivă. Trebuie să uh, recunosc că este acum, că am acum către sfârșitul mandatului meu am și posibilitatea de a avea unele comentarii de ordin personal. Acum, eh, permiteți-mi să spun câteva cuvinte privind impactul tratatului de la Lisabona asupra sectorului militar. Pentru a nu se crea niciun fel de neînțelegere, vreau să vă spun încă de la bun început că sunt eh, mai mult decât convins că este nevoie și este mai mult decât oportună ori, uh, cooperarea dintre statele membre în ceea ce privește apărarea. În uh, o politică comună de securitate și apărare, prin comasarea mai multor organisme și proceduri, prin punerea în comun a mai multor tradiții, e bine, prin toate acestea s-a uh, consumat eforturi substanțiale aici la Bruxelles eu eh, mă așteptam la un proces mai rapid, cu toate că eram conștient de uh, provocările uh, puse tocmai de această compunere, punere în, în comun a diferitelor organisme și facilități. Sigur că să găsești un numitor comun pentru 27 de state membre nu este ușor și în peste 110 reuniuni Uh, am uh, fost nevoit să dau dovadă de răbdare, cu toate că răbdarea nu e tocmai cea mai mare virtute a mea. Uh, au fost atinse foarte multe chestiuni sensibile și mai ales cele sensibile care privesc, de exemplu, suveranitatea națională, trebuie abordate cu maxim de empatie. Eh, este un proces eh, cel puțin la fel de laborios ca și procesul de refacere a păcii în altă parte a lumii. Așa, acum, eh, sigur, lucrurile sunt ceva mai structurate decât avem Serviciul European de Acțiune Externă funcțional. Un nou suflu de energie a fost dat și de președinția care se rătește odată la șase luni, dar sper că principalul motor uh, pe viitor va fi totuși Serviciul European de Acțiune Externă. Din 2009 încoace trebuie să ținem cont de mult mai mulți actori în politicile noastre. Uh, provocările, sigur, acum sunt mult mai mari decât uh, acum 2 sau 3 ani problema restructurării uh, activității noastre coincide cu una din uh, cele mai grave perioade economice de la războiul de al doilea mondial și de la războiul rece încoace. Asta în condițiile în care economiile din Asia și în America Latină uh, cresc foarte repede, în condițiile în care avem de înfruntat o uh, criză a monedei euro și o, uh, o revoluție întreagă în multe state africane. Cu alte cuvinte, dezvoltarea proceselor și politici comune de apărare și securitate nu a fost tocmai o prioritate. Sigur că Perspectiva noastră este una globală, dar evenimentele cele mai recente ne arată că nici în imediata noastră vecinătate nu avem voie să uităm de, de, de realitățile care ne, ne înconjoară. Din 2008 încoace nu avem activități militare noi, cu excepția unei activități în Uganda forțele au fost, uh, au fost continuu reduse și, eh, din păcate, am constatat că eh, mai ușor a fost să formulez niște ambiții militare decât să pui în aplicare anumite structuri militare. Dimensiunea militară a politicii comune de securitate și apărare își pierde profilul. Este dificil să formulăm niște concluzii acum, dar, pe de, altă, pe de o parte, uh, statele membre uh, sunt deja implicate în uh, activități internaționale, activități sub tutela NATO. Vorbim și de implicații în ISAF, în KFOR, în Libia. Asta face ca alte angajamente militare să mm, își piardă din importanță activitățile statele activitățile statelor membre au uh, însemnat uh, uh, peste 30 de mii de soldați în teatrele de operațiuni. Trebuie să vedem acum cum, în ce mod vor fi rearanjate prioritățile între UE și NATO în contextul în care până în 2014 efectivele din Afganistan se vor fi redus considerabil. Înțeleg însă că interesul politic pentru noile politici uh, ale politicii comune de uh, apărare și securitate sunt uh, limitate. Faptul că toate statele membre sunt integrate acum în structurile militare NATO fac ca NATO să devină și mai mult uh, cadru de referință uh, pentru operațiuni și implicații militare ale statelor membre. Așadar, valoarea adăugată a politicii comune de securitate și apărare europene este dependentă de uh, prioritățile pe care Uniunea Europeană și le stabilește în acest sens pentru că, așa cum prevede și tratatul de la Lisabona, uh, politica comună de apărare și securitate uh, trebuie să contribuie la uh, securizarea bunăstării în Europa. Activitățile din Cornul Africii reprezintă o, o piatră de încercare importantă. Domnule președinte, ați, ați amintit de operațiunea Cap Nestor. Uh, Eh, dar împreună cu eh, operațiunea Atalanta reprezintă un test adevărat eh, pentru o abordare cuprinzătoare a problemei de la cornul Africii. Sigur că noi ne dorim ca încă de la începutul perioadei de planificare a unor astfel de operațiuni să putem dispune de toate mijloacele operaționale dar ne bucurăm să putem dispune de aceste resurse în și în afara Somaliei uh, și în condițiile în care ni le sunt, ne sunt puse la dispoziție. Sigur că statele membre au cerut o politică comună de securitate și apărate mai coerentă, mai eficientă. Noi am răspuns acestui apel și în ultimii uh, doi ani am uh, prioritizat activitățile uh, în conformitate cu prevederile tratatului de la Lisabona. Susținerea uh, subcomisiei militare se înscrie în prioritățile care sunt formulate prin tratatul de la Lisabona. Deci mai întâi trebuie să ne concentrăm pe activitatea noastră principală, operațiunile militare, în același timp, trebuie să facem ca aceste operațiuni să fie credibile și am menționat aici strategia pentru conul Africii. Trebuie să avem uh, uh, parteneriate strategice, NATO și alte structuri. Și uh, sigur că trebuie să dezvoltăm și capacitățile noastre, toate acestea în uh, acord cu Uh, tratatul de la Lisabona. Acestea sunt uh, prioritățile noastre și nimic altceva în Comisia Militară. Comisia Militară a fost un uh, catalizator al diferitelor sectoare și departamente care contribuie la înfăptuirea activității noastre. Ultima întâlnire a șefilor apărării a demonstrat acest lucru. Am avut o întâlnire privind pooling and sharing, am văzut rezultatele. Acum am avut o întâlnire cu privire la Cornul Africii, am văzut care sunt rezultatele. Deci, în rezumat, eh, capacitățile noastre strategice au fost folosite nu doar spre bunăstarea și beneficiul nostru direct, dar și pentru a garanta securitatea în alte părți ale lumei iar uh, prioritățile le-am adaptat continuu în cursul ultimilor ani la prioritățile generale. Și acum permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre posibilul viitor al dezvoltării capacităților noastre. Dezvoltarea capacităților strategice este a doua prioritate pentru noi, la care participă toate statele membre. Prin contactele mele bilaterale am o vedere de ansamblu foarte amănunțită asupra uh, capacităților uh, strategice viitoare. Știm că există reduceri bugetare, există limitări ale um, uh, procurării de echipament și există costuri, să nu uităm, foarte ridicate pentru operațiunile în curs de desfășurare. Acest lucru îngreunează foarte mult planificarea acțiunilor pe viitor. Este o provocare mare. Forțele armate ale statelor membre vor uh, avea de înfruntat mari probleme uh, ale, în viitor. Reducerile bugetare au accelerat uh, și au amplificat aceste provocări și le-au făcut imediat vizibile. Însă vreau să subliniez că problemele fundamentale sunt independente de actualele reduceri, reduceri bugetare. Problemele fundamentale înseamnă că apărarea devine foarte scumpă și și eforturile noastre sunt încă departe de a fi eficiente. În plus, ă, trebuie ca toate operațiunile să respecte 27 de contexte militare. Deci nu e vorba numai de bani, ci e și vorba de cum ne desfășurăm activitatea. Atâta timp cât există duplicări de eforturi și supracapacități, ă, ă, cred că problema noastră este în continuare că uh, cheltuim prea puțin în um, uh, statele noastre membre pe apărare. În total, cele 27 state membre cheltuie în jur de 200 de miliarde de euro anual pe apărare. Este o treime din ce cheltuie Statele Unite, dar este uh, jumătate din uh, reprezintă, eh, este aceeași sumă pe care China, Rusia, Arabia Saudită și alte două țări le cheltuie pentru apărare. Deci trebuie să fim autocritici, trebuie să ne autoevaluăm și trebuie să tragem consecințele. Și cred că potențialul potențialul uh, unei mai bune capacități strategice ar fi extraordinar dacă am recunoaște efectele sinergice care sunt posibile. Deciziile oricărui stat membru, sigur, trebuie să fie respectate, dar dacă statele membre ar uh, folosi mai rar perspectiva pur națională, cred că am avea, un, uh, am avea cu toții de câștigat. La întâlnirea miniștrilor din, uh, de apărării din 2010 am pus bazele unei cooperări aprofundate între forțele armate. Pooling and sharing a devenit termenul de referință pentru activitățile noastre și este un principiu susținut de EDA. Comitetul Militar, Comisia Militară și EDA lucrează mână în mână, colaborând eforturile noastre și cu eforturile similare ale NATO. Dar, câtă vreme obiectivele noastre sunt aceleași și resursele noastre ar trebui să fie complementar utilizate. Momentan avem o listă substanțială de proiecte promițătoare și unele dintre ele chiar încep să se concretizeze. Dar permiteți-mi să fiu totuși foarte respicat. Acum ne aflăm la sfârșitul începutului doar. Avem o metodologie elaborată și dacă statele membre vor să poată face față realităților economice ale prezentului și viitorului apropiat, trebuie ca uh, eficientizarea resurselor și capacităților să fie total, complet regândită. Și acum vă dau o, o vedere personală asupra acestui pooling and sharing. Deci eu aș zice că azi ne aflăm într-o situație și mai e, proastă decât e, cea din care am pornit. Pentru că resursele noastre sunt și mai disperate. Dar e, avem metodologia prin care putem să mergem înainte. Trebuie să facem mai mult, mult mai mult și mai bine. Trebuie să ne regândim din punct de vedere politic și militar operațiunile. Nu ne mai putem ascunde după termen de genul uh, rezerve de ordin uh, de, de suveranitate. Trebuie să găsim calea comună și voința comună să mergem împreună mai departe. Acest lucru se poate face doar uh, dacă există o voință politică manifestă de la cel mai înalt nivel. Am deja unele semne foarte pozitive. Declarația președintelui Van Rompuy la summitul NATO de la Chicago a fost o declarație proactivă și uh, prospectivă. Dacă îmi permiteți să citez, Uniunea Europeană se angajează să depună eforturi susținute pentru creșterea capacității Uniunii Europene, astfel încât uh, să asigure în proporție mai mare securitatea Europei și a vecinilor săi. În decembrie anul viitor, uh, problema va fi tratată de altfel la cel mai înalt nivel politic. Un alt semn pozitiv îl primim din partea Comisiei Europene. Comisia este îngrijorată de uh, baza industrială și tehnologică uh, disparată a uh, sectorului militar și evidențiază potențialul de punere în comun, de eficientizare acestor resurse. Acest lucru de altfel corespunde în întregime declarației uh, președintelui Van Rompuy la Chicago. Deci, uh, nu este vorba de o treabă uh, strict limitată la economisirea unor bani, ci este vorba de creșterea eficienței și prin asta creșterea relevanței noastre militare. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări ați avea. Bien, merci, mon... Mulțumesc foarte mult, domnule general. Am spus în prezentarea introductivă că funcția dumneavoastră vă oferă posibilitatea de a uh, analiza uh, evoluțiile ultimilor ani și informațiile pe care le-ați furnizat sunt într-adevăr foarte importante. Am reținut în ce privește capacitățile militare că este mai puțin o chestiune a mijloacelor finanțare, pentru că europenii au uh, mijloacele financiare, dar este o chestiune de modul în care utilizăm mijloacele financiare și cum ne coordonăm. Pentru că Eforturile în domeniul apărării ale Uniunii Europene sunt mult în urma celor pe care le fac Statele Unite și alte puteri emergente. Deci trebuie să știm dacă efortul uh, poate să ne ofere pe viitor o șansă de a rămâne în acest domeniu putere, fără să ne pierdem influența relativă care altfel ar fi inevitabilă. În ce privește operațiile, operațiunile, ne-ați eh, spus eh, că poate ar trebui la nivelul Parlamentului European și mai ales în această subcomisie să avem o reflexie mai eh, pregnant strategică în ce privește politica de securitate și apărare comună pentru că după Atalanta 2008 s-a dovedit că există un oarecare dezinteres, nu doar la nivelul unor state membre, dar și uh, în ce privește structurile care sunt uh, construite în Uniunea Europeană în baza tratatului uh, de la Lisabona. Și că poate lipsesc în clipa de față provocările necesare, dar noi trebuie să ne gândim totuși la situația din Cornul Africii, din Sahel, din Caucaz. Noi ne dorim, de fapt, stabilitate la frontierele Uniunii Europene. Avem situația din Libia. Deci, eh, trebuie să eh, existe o mai mare mobilizare nu doar în statele membre, dar și la nivelul eh, comunitar în ce privește configurarea politicii de securitate și apărare comună. Și asta nu doar într-un context conjunctural, ci pe baza unei strategii uh, pe uh, termen mai lung. Tratatul de la Lisabona ne-a conferit suficiente uh, suficientă bază pentru o asemenea strategie și ca atare poate că ar trebui să stimulăm puțin dorința statelor membre de a face uz de aceste instrumente, pentru că în clipa de față pare a fi mai degrabă o atitudine minimalistă. Deci, dacă ne gândim la coordonarea activității, la necesitatea unei abordări globale în rezolvarea anumitor misiuni, dacă această abordare nu a fost precedată de uh, activități de coordonare, Ehm, nu ehm, ajungem la rezultatele constate. Noi trebuie să dispunem de o gamă de instrumente care să ne poată permite să ehm, facem față provocărilor și să ne gândim și la aspectele legate de piraterie, care sunt foarte spectaculoase în clipa de față. Dumneavoastră, ați enunțat o serie întreagă de asemenea aspecte. Eu nu am întrebări, ci deci am aceste observații. Poate o întrebare uh, mai precisă în legătură cu operațiunea Atalanta. Poate ne puteți furniza câteva date, că um, știm că și condițiile climatice în clipa de față sunt defavorabile uh, fenomenului uh, pirateriei, dar oricum, care sunt stat, datele statistice? Există posibilitatea eradicării eh, atacurilor Uh, și capturării navelor, pentru că ei, am avut o dezbatere și ieri în Comisia AFET privind extinderea mandatului Atalanta. Și există și rezerve în privința extinderii acestui mandat la nivelul unor colegi și poate și a unor grupuri politice. Cum vedeți dumneavoastră în viitorul apropiat uh, mm, uh, aceste acțiuni uh, este nevoie de activități operative consolidate, fortificate în cadrul misiunii Atalanta. Pentru că trebuie să știm dacă există această necesitate. Nu Este singura întrebare pe care eu aș dori să vă pun, poate și alți colegi, domnul vicepreședinte Paleckis. Thank you. Mulțumesc, domnule general, pentru prezentarea dumneavoastră foarte sinceră, foarte deschisă. A fost foarte interesant să urmărim și, într-adevăr, înțeleg acum mai bine problemele cu care vă confruntați uh, și uh, modul în care Comisia Militară încearcă să se implice în rezolvarea tuturor acestor probleme. Am două întrebări. Au trecut opt ani după extinderea din 2004 a Uniunii Europene. În analiza dumneavoastră, Există diferențe între statele eh, vechi și statele noi ale Uniunii Europene în ce privește aspectele militare, eh, disponibilitatea de a coopera în misiunile pe care le eh, desfășurați. Și cea de-a doua întrebare. Ce puteți să ne spuneți în legătură cu schimbările climatice și conflictele care pot să apară în urma schimbărilor climatice? Sunt sigur că dumneavoastră acordați o atenție sporită acestor probleme și po eh, poate uh, probleme uh, care pot deveni acute, deși criza economică, criza financiară, poate că a bătut puțin atenția de la acest potențial pericol. Cum îl vedeți dumneavoastră? Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnul Galer. Mulțumesc, domnule general. Doresc să profit de prezența dumneavoastră pentru a vă pune o întrebare uh, specifică. Transpunerea în practică a conceptului Single European Sky, cerul unic european și a misiunilor pe care le pot avea din acest punct de vedere uh, militarii. Pentru că se pare că există rezervă la nivelul aviației militare în ce privește uh, valorificarea ideii Single European Sky. Știți uh, care sunt uh, pregătirile pe care statele membre le fac din acest punct de vedere? Și trebuie să fie înființat și rolul unui coordonator uh, militar pentru desfășurarea um, aviației um, de luptă. Aici uh, se pare că participarea um, aeronavelor militare la uh, conceptul Single European Sky ar trebui să fie activată Într-un aviz al nostru am spus că uh, ar trebui ca demersurile să fie finanțate din bugetul uh, comisiei, dar uh, se pare că asta nu s-a aprobat. În cazul acesta, cum putem să realizăm conceptul Single European Sky fără ca avioanele de luptă să fie pregătite corespunzător? Și o altă întrebare, trecut un sper de ani după ce centrul operațional a fost uh, activat. Puteți să ne informați în legătură cu uh, stadiul actual, unde ne situăm în clipa de față. Mulțumesc, doamna Lezing. Nu știu dacă... Bun, întrebarea mea prima mea întrebare va primi răspuns, dar aș vrea ca pe viitor poate să încercăm să uh, creăm o bază pentru acest domeniu pe viitor. Ați vorbit despre un regres al uh, importanței militare în cadrul politicii comune de apărare și securitate, o deplasare mai degrabă în direcția responsabilităților NATO mă interesează dacă există din acest punct de vedere chiar un temei palpabil pentru această teză. Uh, poate ea să fie reflectată și în cifre sau nu, pentru că mi s-ar părea foarte interesant să ne spuneți acest lucru, sau este doar rezultatul unor decizii a guvernelor statelor membre este mai degrabă așa un spațiu gri, uh, mai degrabă uh, perceput ca o asemenea deplasare. Și după aceea și domnul Danjon um, a a avut o întrebare legată de Atalanta și pe mine mă interesează care este perspectiva intervenției la sol a misiunii Atalanta. Și în legătură cu evaluarea, dacă veți răspunde la întrebarea domnului Danjon, în ce măsură atacurile piraților au uh, scăzut ca număr în urma uh, misiunii Atalanta. Au dispărut ele mai degrabă în zona de coastă sau uh, s-au diminuat având în vedere un spațiu mai extins, pentru că dacă activitățile s-au deplasat doar mai degrabă pe marea deschisă decât în zona de coastă, atunci poate că numărul atacurilor nu a scăzut. Deci, dacă există evaluări, v-aș ruga foarte mult să încercați să, să ne explicați și uh, cum au fost ele stabilite, dacă au în vedere doar spațiul de coastă sau, în general, uh, zona uh, maritimă din regiune. Mulțumesc foarte mult. Iată câteva întrebări adresate domnului general și vă dau cuvântul pentru a răspunde la ele. Um, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. O să încep cu prima și cu ultima întrebare în legătură cu operațiunea Atalanta. De acum înainte, cred că este important ca Atalanta să fie privită într-un context mai larg al unei abordări cuprinzătoare în cadrul strategiei Cornului Africii, împreună cu operațiunea umbrelă de acolo, adică operațiunea Atalanta, misiunea de formare, misiunea eh, din Somalia, Nestor, eh, eforturile de gardă de coastă și polițienești și toate eforturile economice din regiune din Tanzania, Kenya, Somalia, Djibouti și Yemen. Este acum un context pentru operațiunea Atalanta și este posibilă uh, discuția unei uh, situații de sfârșit și a unei date de sfârșit. E foarte important uh, pentru statele membre cum, ce decizii iau la nivel de marină, dacă rămân acolo încă un an sau încă cinci ani. E foarte important ca diferitele state membre să știe acest lucru. Și cred că acesta este următorul pas important pe plan politic, dar și pe plan profesional, care trebuie clarificat. La întrebarea cât vom rămâne în zonă, cât timp vom rămâne în zonă, sigur că nu e ușor să răspundem, dar opinia mea personală este că va dura mult timp, mulți ani. Atât de mulți ani încât uh, poate să fie destul de rațional ca unele state membre să decidă că anumite părți ale marinei sunt mai relevante pentru aceste obiective. În mod constant ne dezvoltăm metodele. Am menționat protecția și detașările la bordul navelor comerciale, e foarte eficient în unele cazuri. Foarte des ne confruntăm cu probleme juridice de eficientizare pentru ca acțiunile împotriva piraților să fie executate. De asemenea, avem discuții foarte importante cu armatorii să vedem cum putem face cele mai bune practici de management și dacă ei ascultă recomandările, cifrele ar putea să scadă și mai mult. Cât timp se plătesc răscumpărări de 100 de milioane de dolari pe an? E ca și cum ai turna gaz pe foc, pur și simplu. Dar noi ne ocupăm de toate aceste lucruri. Nu este vorba doar de urmărirea piraților. Noi susținem multe, multe moduri, multe soluții la această problemă. În ceea ce privește cifrele, chiar acum cred că 11, 10-11 nave sunt acolo în mâinile piraților și numărul de ostatici era ieri de 209. Aceste cifre uh, au fost reduse în ultimele 8 luni, au scăzut cu 40-50% și cred că trebuie cu toții să fim foarte atenți când vine vorba de cifre. Tendința acum este uh, corectă, însă uh, se pune întrebarea de unde luăm aceste cifre, pentru că în uh, operațiunile din zonă se extind constant și deci metodele noastre vor fi și ele tot mai adecvate și mai precise. Grosul uh, atacurilor piraterești se produc în Oceanul Indian, în afara Golfului, în afara Golfului Aden. Și se pune întrebarea dacă să se plătească sau nu răscumpărările. În ceea ce privește abordarea de uscat pentru a-i uh, descuraja pe pirați, chiar pe mal, am discutat cu Comitetul de Securitate Politică de un an de zile purtăm discuții și, după cum știți, uh, de vreo două luni s-a decis să avem și această competență. Vreau să profit de ocazie ca să vă transmit și un gând foarte personal, o experiență. La început erau 15-16 state membre care ar fi acceptat așa ceva și cu cât am discutat mai mult, cu atât am reușit să ne apropiem de un consens. Însă, modul în care i-am făcut să înțeleagă și să creadă în acest lucru a fost când s-au întâmplat foarte multe lucruri în Somalia. Eram la aeroport în Mogadishu, foarte aproape de apă, și mă aflam acolo cu ministrul de interne, cu șeful apărării din Somalia și cu comandanții principali. Am avut o discuție scurtă am decis că vom avea o abordare pas cu pas. Ne-am întrebat cine ce face, cine cui raportează. Colegii din Somalia sunt uh, perfect informați, sunt incluși. Noi nu vrem să le impunem nimic. Noi vrem să îi ajutăm și avem o atitudine pozitivă față de ei și ei, la fel față de noi. Am discutat despre riscul de pagube colaterale și s-a ajuns uh, la un nivel unde totul este acceptat, acceptabil. Am lansat o primă ofensivă acum șase săptămâni și am avut mult succes. Mai multe nave uh, ale piraților sau uh, cealupe au fost distruse. Evaluăm cu atenție situația. Există uh, riscul ca pir- pirații să uh, le facă rău ostaticilor? Ne punem aceste întrebări. Pirații, pirații sunt inteligenți, au tactică, însă acum comandantul are instrumente la îndemână și după ce vom trage toate concluziile după prima ofensivă, s-ar putea să ajungem să o repetăm. Cam atât despre Atalanta. Apoi, S-a pus o întrebare în legătură cu situația statelor membre din 2004. Cred că strategia europeană de securitate din 2003 a fost o orientare foarte bună pentru statele membre. În mod evident, a arătat ce trebuie făcut, tot ce trebuie făcut de la nivelul de asistență umanitară și uh, soluții după dezastre, prevenirea conflictelor, uh, și așa mai departe și, evident, operațiuni de evacuare. Ați cerut uh, un nivel de disponibilitate și credem că am găsit un mod foarte bun de a răspunde cu grupurile tactice care au uh, uh, disponibilitate de 10 zile Pe de altă parte, unele state membre au constrângeri bugetare și deci disponibilitatea la majoritatea unităților uh, într-adevăr scade, fiindcă este scump să ai unități gata, pregătite de opera, de intrare în acțiune. Statele membre cred că reușesc însă să colaboreze într-un mod foarte pozitiv și conceptul de pooling and sharing este un uh, mod foarte bun de punere în comun a problemelor, dar și a posibilităților. Și există o contradicție interesantă aici, în această punere în comun. Cu cât se fac presiuni mai mari asupra unui stat membru individual, cu atât mi-am dat seama că șeful apărării, în loc să vină să ne spună, să discute cu noi, să vadă ce putem face, cum putem coopera, avea foarte uh, Ah, adesea tendința, și au în general șefii apărării tendința să uh, se replieze spre interior în loc să se deschidă. Și ar trebui să se țină cont însă de disponibilitățile la, la frontieră, de facilitățile existente în baze și cred că este loc aici pentru colaborare mai sporită. În ceea ce privește schimbările climatice, discutăm subiectul și cel mai interesant aspect, după părerea noastră, este situația de la Polul Nord sau de la nordul continentului european. Se pare că există o comunicare uh, cu privire la nordul Europei se pare că se va schimba enorm modul în care acționăm pe diferitele continente. Trebuie să înțelegem acest lucru încă dintr-o fază timpurie și nu e niciun secret că Federația Rusă își desfășoară unități foarte uh, numeroase în partea de nord a Rusiei. E vorba de o situație pe care o urmărim îndeaproape în, uh, tot în privința schimbărilor climatice, cred că e foarte important să discutăm uh, nevoia de ajutor umanitar și de răspuns la catastrofe, ca să ne putem ocupa de toate victimele în uh, caz de schimbări climatice. După cum știți, cu toții au existat dificultăți în relația dintre militari și civili. Însă Trebuie să fim uh, cât se poate de deschiși și să avem o perspectivă strict umanitară și o perspectivă a contribuabililor. Probabil că noi, militarii, putem face într-adevăr mult mai multe în situații de tip Haiti. Apoi, a fost o întrebare legată de cerul unic. Probabil că acesta este unul din cele mai ambițioase și mai importante proiecte în derulare, care va mai dura câțiva ani. La Comitetul Militar uh, ne-am uh, reunit cu reprezentanții Comisiei și de două ori am uh, discutat cu toți șefii apărării ca să le aducem la cunoștință problema și ca să avem o garanție că uh, e foarte că se fac planurile necesare pentru acest proiect ambițios și că se ține cont de el peste tot. Trebuie să se înțeleagă pe deplin consecințele uh, despre formare, exerciții, supraveghere aeriană și libertatea de a utiliza acest spațiu, pentru că schimbările vor fi foarte importante. Am fost destul de dezamăgit la ultima reuniune a șefilor apărării, când pentru a doua oară s-a discutat această chestiune. Eu înțeleg că atunci când uh, uh, se, discut, se discută despre acest proiect, se fac reuniuni, cam 10 state participă frecvent, regulat. Deci, eu chiar am încercat uh, să fac presiuni împreună de comisie ca să uh, conștientizeze cei din apărare acest lucru și cred că miniștrii apărării sunt conștienți de importanța faptului. Cred că trebuie să înțeleagă toți participanții că nu e vorba aici doar de costuri, ci și de beneficii foarte multe. Costurile se manifestă pe termen scurt, însă pe termen lung uh, acest proiect va fi extraordinar de util pentru noi. În ceea ce privește Centrul de Operațiuni, OP Center, domnule președinte, ați pus o întrebare. A avut loc o discuție politică foarte importantă uh, și discutăm uh, despre cifre, cred că e vorba de 12 acum. Am găsit uh, o cale în care toate statele membre să accepte acest lucru este în curs de dezvoltare acum, peste șase luni va avea loc o evaluare a situației. Eu cred că obiectivul acestui grup este să susțină Cornul Africii și să coordoneze eforturile de acolo și cred că e foarte bine așa. Cred că, în mare măsură, e vorba aici de o chestiune politică, și anume cum continuăm. Cred că trebuie să ne gândim foarte bine la ce s-a întâmplat acum două, trei luni. Bun, cred că astfel am acoperit majoritatea întrebărilor. Mai am, de fapt, o întrebare imposibilă aici. Dar, de fapt, nimic nu e imposibil, însă unele lucruri sunt foarte grele. E vorba de uh, politica comună de securitate europeană și de uh, NATO. Partea forte a politicii noastre este că putem să acționăm foarte, foarte timpuriu, chiar înainte de conflict să acționăm prin diferite mijloace, chiar mijloace militare. Am făcut acest lucru la Kinshasa înainte de alegeri, prin mai multe instrumente, însă unul a fost militar. Și apoi uh, în Congo de Est, în Republica Democratică Congo, Democrată Congo în 2003, când am acționat acolo cu forțe speciale și sunt convins că noi am reușit să prevenim un genocid. Asta putem face în Uniunea Europeană, prevenirea conflictelor și dacă eșuăm în prevenirea conflictelor, atunci se ajunge la un alt nivel când trebuie să soluționăm conflictele prin forță și aici cred că NATO are sistemul de control și mijloacele lor sunt foarte potrivite. Noi în Uniunea Europeană am arătat că putem să acționăm așa, am făcut-o în Cead, însă uh, aici uh, separarea competențelor e importantă și cred că NATO are capacități foarte bune. După ce trece vârful conflictului, nivelul de vârf, apoi se ajunge în faza de reconstrucție a statului și noi iarăși avem toate abordările necesare, avem toate instrumentele necesare ca să contribuim la reconstrucția societății prin soluții militare, pază de coastă, poliție, eforturi economice, lege și ordine și așa mai departe. Așadar, cu acestea, cred că când vine vorba de teoria conflictului, este posibil să avem o diviziune a muncii foarte corectă. Nu uitați și de capacitățile noastre de asistență umanitară, de soluționarea dezastrelor și așa mai departe. Avem capacitățile necesare. Cam aceasta ar fi o încercare de reflexie la această întrebare. Da, general. Mulțumesc, domnule general. Doamna Lözing, doreați să luați cuvântul? Ich hätte einfach nur noch zwei kurze... Două întrebări de precizare, dacă îmi permiteți, foarte pe scurt în legătură cu evaluarea misiunii Atalanta. Vorbeați despre extinderea zonei de operațiuni, eh, zonei de intervenție și vorbeați de o reducere de 40 până la 50% în același timp. Întrebarea mea, vorbiți de o reducere de 40-50% această reducere se referă la zona extinsă de operațiuni sau se referă la o, uh, o reducere în zona inițială de intervenție. Și a doua întrebare, tot așa de precizare, privește uh, intervențiile terestre. Spuneați că a existat recent o astfel de intervenție la care au fost uh, distruse ambarcațiunile uh, piraților. Eu nu sunt expert militar, însă încerc să îmi imaginez cum se desfășoară lucrurile. Deci cum, putem, cum puteți să vă asigurați că aici a fost vorba de ambarcațiuni ale piraților și nu de ambarcațiuni de pescuit? Pentru că cred dificil totuși să faci aceste precizări într-o intervenție. Înainte de a răspunde, domnul Gualtieri are o întrebare. Grazie, signor general. Domnule președinte, vă mulțumesc și vă mulțumesc, domnule general, pentru precizări. Mă bucur să vă putem uh, auzi și să vă putem saluta aici, în mijlocul nostru. Vreau să vă împărtășesc uh, un sentiment și mă interesează reacția dumneavoastră la această uh, apreciere subiectivă anul trecut, anul, lunile trecute, Parlamentul a avut totuși câteva lor de poziții, poate nu în contactul cu dumneavoastră, dar eh, privitor la situația actuală. Am auzit așa, printre rânduri de la dumneavoastră, că sunteți mai degrabă pesimist, eh, resemnat poate, dar poate că sunteți doar realist în ce privește evaluarea posibilităților pe care le avem uh, momentan în Uniunea Europeană în uh, a utiliza noile mecanisme pentru a influența uh, situația pe plan global. Adică există mijloace teoretic, există șansa de a ne profila mm, în plan politic, eh, exploatând aceste oportunități, însă, însă ce spuneați dumneavoastră despre creșterea capacităților, sharing and pooling, eh, o mai bună coordonare a capacităților. Aici eh, constatăm că există totuși o diferență mare între nevoi, posibilități și angajamente politice. Acum, Sigur că uh, nu punem sub semnul întrebării politica comună de securitate și apărare a Uniunii Europene, dar cred că orice evaluare uh, se face uh, asupra acestei politici, ea mm, nu poate fi decât una critică. Dar oare o astfel de evaluare n-ar putea să revele și unele oportunități, șanse în, în, în leadership-ul pe care ni l-am putea asuma. Pentru că efectele crizei economice se reflectă și pe acest front. Mă întreb uh, cum am putea să uh, declanșăm un, un ciclu, uh, un, un, un cerc vicios pozitiv, dacă doriți, astfel încât să exploatăm mai mult uh, capacitățile pe care le avem, să le punem în comun, să exploatăm sinergiile. Mulțumesc! Domnule general, vă dau cuvântul pentru uh, răspunsurile finale și întrebarea cu ordin general a domnului Guartieri. În ce privește evaluarea proiectului Atalanta, uh, cifrele nu se Uh, referă la zona de intervenție extinsă. Și dacă vreți, vă pun la dispoziție cu plăcere cifrele exacte ale uh, evoluției din ultimele șase până la 8 luni. Deci pot să o fac uh, chiar urmarea acestei reuniuni. În a doua parte a intervenției dumneavoastră ați vorbit despre modul în care am combătut uh, pirații de pe uscat uh, și modul în care m-ați întrebat în legătură cu modul în care ne-am asigurat că lo- lovim pirații și nu embarcațiunile de pescuit. Pot să vă asigur, doamnă, că avem uh, imagini alte surse operative detaliate care ne ajută să minimizăm orice risc de de daune colaterale. Um, aceste acțiuni pe care le întreprindem asupra resurselor logistice ale piraților sunt uh, izolate, se desfășoară după, după observație și filaj îndelungat uh, și au efectiv ca scop distrugerea unei baze materiale, nu altceva rezoluția uh, imaginilor uh, pe care le avem uh, este atât de bună încât putem să urmărim persoane și să recunoaștem persoane după înfățișarea lor. Sigur că nici asta nu reprezintă o garanție 100%, dar pot să vă asigur că, că suntem preocupați de, de această chestiune și personal sunt absolut mulțumit de cum s-a procedat până acum. Apoi m-ați mai în, am mai fost întrebat uh, de, de cum ne raportăm la mesajele Parlamentului. Să știți că uh, am un reprezentant permanent în Comitetul pentru uh, uh, Politica Securității și am discutat și acolo uh, reducerile bugetare, uh, ne-am exprimat acordul în privința anumită reduceri uh, de alocări bugetare și um, deci suntem informați de această poziție. Apoi, în ce privește obiective strategice, dezvoltarea capacităților și coordonarea planificării, cred că aceste elemente reprezintă elemente cheie ale unei bune cooperări. Am uh, cutreierat statele membre și pot să vă spun că cele 27 state membre iau momentan decizii individuale, fiecare în pare, parte. Dar când uh, anumite state membre iau aceleași decizii cu privire la anumite capacități, uh, se creează un context mai larg. Numai că trebuie ca aceste decizii să și fie coordonate uh, sigur că în loc de cele 27 de decizii ar trebui să avem una uh, singură. Uh, cu riscul de a mă repeta, uh, această chestiune însă trebuie tranșată de șefii de state și de guverne și acest lucru va fi tranșat la sfârșitul anului viitor. Știu că este o chestiune foarte dificilă și sensibilă, cea a suveranității unui stat membru. Știu că este și o problemă care aduce atingeri ati, uh, industriei militare a statelor membre și care are un impact inclusiv asupra ocupării forței de muncă. Dar pentru mine, situația, fără niciun fel de sentimentalism, este, poate fi redusă la o pură chestiune de matematică, la o problemă de matematică. Ne aflăm într-o situație foarte dificilă, avem în continuare inițiativă, dar trebuie să operăm niște modificări pragmatice asupra uh, modului în care ne desfășurăm operațiunile curente, pentru că altminte nu vom reuși. Mulțumesc! Mulțumim, domnule general, pentru precizările acordate, pentru comentariile dumneavoastră, care ne vor fi de folos în propriile noastre reflexii. Din câte știu, veți uh, părăsi această funcție în octombrie, noiembrie. Poate uh, că uh, după ce veți înceta să îndepliniți acest mandat, mai veniți în, la o întâlnire cu noi pentru a ne permite să profităm de expertiza dumneavoastră în materie de apărare și securitate în Europa. Vă Mulțumim oricum pentru uh, ceea ce ne-a spus. Este util pentru statele membre și pentru structurile Uniunii Europene. Este adevărat că decizia finală în ce privește politica de apărare revine practic exclusiv statelor membre, dar oricum putem constata că fie în probleme legate de Libia, fie în alte probleme, tocmai ați spus, uh, din în coace, uh, ce o operațiune uh, militară nu a fost lansată și structurile militare europene sunt mai degrabă timide și profită de toate posibilitățile pe care tratatul de la Lisabona le oferă. Deci ține de responsabilitatea statelor membre pentru a valorifica aceste structuri europene. Sigur și această subcomisie și Parlamentul ar putea să aibă un rol de stimulare pentru ca să se ia mai repede deciziile care se impun. Sigur, ă, criza bugetară ne va impune uh, și restricții Mulțumim, domnule general, și sperăm că va mai exista în luna octombrie posibilitatea să avem o ultimă întâlnire cu dumneavoastră. Vă mulțumim pentru uh, prezentarea făcută. Thank you very much.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 o discuție de câteva minute înainte de a trece la subiectul următor privind CMS. Deci să revenim asupra subiectului precedent, subiect care a fost prezentat de către domnul Mavro Nicolas. Este vorba despre programul cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020. Și uh, mi-aș dori acum și, ca și Comisia și Agenția Europeană pentru Apărare să poată să reacționeze la opiniile care au fost formulate de către colegii mei. Din partea Comisiei mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să uh, fac o scurtă trecere în revistă a întrebărilor puse. Vreau să subliniez că propunerea făcută de Comisie în uh, probleme de securitate mm, și uh, drepturile în acest domeniu, pentru prima dată uh, face trimitere și la politica comună de securitate și apărare. În același timp, este și o referire clară la următorul program cadru Orizontul 2020, și la orientarea strict civilă a cercetării în cadrul acestui program. Cele două aspecte practic nu sunt în conflict între ele, nu există o contradicție din punctul nostru de vedere, pentru că abordarea civilă deja era prevăzută în cel de-al șaptelea program cadru și asta nu ne-a împiedicat să uh, avem totuși o foarte bună uh, colaborare cu Agenția Europeană pentru Apărare în diverse domenii. De pildă în domeniul securității în ce privește armamentul uh, biologic și chimic sau la utilizarea avioanelor fără pilot în supravegherea maritimă. Există domenii în care colaborăm de ani de zile cu uh, colegii de la Agenția Europeană pentru Apărare și pentru uh, explorarea spațiului cosmic. Și m-aș referi și la o dimensiune economică a acestor diverse domenii de cercetare. Pentru că există o serie de eurodeputați care, în cadrul dezbaterii precedente, s-au referit la asta. Cercetare în domeniul apărării ca ă, toate celelalte bugete pentru apărare, ă, ele sunt ă, mai substanțiale decât ceea ce ar putea să furnizeze acest program de cercetare. În ce privește valoarea adăugată, suntem de acord că aici ă, există destul de dificil să găsim o valoare adăugată substanțială în domeniul cercetării militare. Altfel stau lucrurile în ce privește securitatea civilă. Bugetul care uh, uh, este pus la dispoziție actualmente în programul cadru uh, corespunde 50% cu tot ceea ce în Europa se investește în clipa de față în domeniul cercetării civile. Aici există o valoare adăugată substanțială, ci și un rol de structurare pe care cercetarea științifică îl are în acest domeniu. În încheiere, aș vrea să spun că în programul cadru actual, în ce privește implementarea și aspectele de securitate, există o oarecare problemă. Este vorba despre participarea directă a uh, sectorului uh, care se bazează pe cerere pe piața europeană, deci uh, producerea de noi tehnologii. Aici a existat deja un fel de adaptare, de optimizare, dar în domeniul cererii există încă o mare fragmentare pe piața europeană. Am putea aproape vorbi despre 27 de piețe diferite. Iar uh, autoritățile naționale uh, care au competențe în ce privește securitatea internă au dificultăți să evalueze importanța noilor tehnologii corect. Și acest lucru se întâmplă într-un context în care societatea civilă își pune tot mai multe întrebări în legătură cu utilitatea noilor tehnologii și efectele uh, noilor tehnologii asupra sferei private a vieții umane. Deci, eu cred că ar trebui să avem și o dezbatere democratică privind utilitatea noilor tehnologii, a avantajelor pe care ele le pot oferi, eh, pentru ca autoritățile naționale competente să poată să se implice. Asta, bineînțeles, că nu exclude o uh, colaborare intensă a noastră cu, uh, a, cu cei care au competențe în materie de securitate pe plan național. Și în programul cadru Orizont 2020 ă, ă, nu putem decât să sprijinim această coordonare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu, domnul Breu, din partea agenției. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a începe, aș dori să confirm ceea ce a citat colegul meu de la Comisie această inițiativă pentru program cadru de cooperare. Deja deci, de câțiva ani ne permite ă, colaborare între agenția noastră și alte agenții și colaborarea s-a dovedit a fi foarte ă, rodnică mai ales uh, în ce privește utilizarea dronelor. Uh, s-a dovedit că am avut un program uh, care s-a dovedit a fi util și cred că lucrurile vor putea continua și în cadrul programului Cadru Orizont 2020. Vom putea, sigur, extinde puțin elementele de uh, securitate, pentru că s-a menționat și în dezbaterea de astăzi, uh, securitatea cibernetică este foarte importantă. Și Comisia și Consiliul uh, sunt pe cale să elaboreze o strategie comună în ce privește securitatea cibernetică, de asemenea în ce privește spațiul uh, cosmic. Există posibilitatea de valorificare a tehnologiilor cheie um, și uh, sigur că vor exista domenii comune de aplicare a rezultatelor cercetării în domeniul civil și în domeniul apărării. Sigur că uh, și uh, cei cu competențe în sfera apărării se interesează de toate descoperirile uh, tehnice în acest domeniu și este important pentru strategia Europei. Trebuie să avem o abordare comună a Comisiei uh, de apărare uh, cu noi în acest sens. Din toate aceste motive susținem raportul care a fost prezentat în această dimineață, pentru că evoluția trebuie să ne permită să consolidăm și să structură mai bine această abordare comună între apărare și securitate, pentru că există beneficii comune în cele două domenii. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Două ultime intervenții pentru a încheia această dezbatere. Doamna Lăzin și domnul uh, Găler. Doamna Lăzin. Mulțumesc, domnule președinte. Die Worte des Vertreters der Kommission, das Mulțumim uh, reprezentantului Comisiei pentru intervenția sa foarte interesantă. M-a făcut să râd puțin, uh, sincer. Spuneați uh, că în COM7 se vorbea de asemenea despre aplicații civile, ceea ce nu v-a împiedicat să dispuneți alocarea banilor în mod diferit. Eh, eu solicit ca aici eh, să formulăm foarte clar lucrurile și să nu vorbim despre eh, aplicații prioritar sau în principal civile. Adică trebuie să scriem lucrurile într-un text clar și inteligibil pentru toți cetățenii Europei. Numai așa există, se asigură transparența. Mulțumesc. Domnul Galer. Vreau să mulțumesc pe scurt pentru cuvintele clare și răspicate ale reprezentantului Comisiei. Uh, pentru faptul că ne confirmă că susține abordarea raportorului. Este o bază excelentă pentru continuarea discuțiilor pe viitor. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc, domnule uh, Mavrocordatis, vreți să continua, să încheiați dezbaterea? Well, what I've said before, there are some... După cum am spus, sunt unele obiecții la acest raport Consider că putem aranja cel puțin o abordare diferită lingvistică ca să ținem cont de aceste obiecții. Probabil că vom reuși să facem acest lucru la uh, începutul uh, reluării lucrărilor Parlamentului. Aș dori de asemenea să mulțumesc Comisiei pentru modul în care au uh, răspuns astăzi uh, la propunerile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai știu exact datele exacte legate de acest aviz. Depunerea amendamentelor 23 august, data limită. O nouă dezbatere la jumătatea lunii septembrie la sede. Trecem la următoarele, următorul subiect sau următoarele subiecte cu aceiași interlocutori, de fapt. E un subiect important uh, referitor la sistemul GMES, Programul European de Monitorizare a Pământului. Acesta are implicații în domeniul securității și al apărării. E vorba de un program ambițios care contribuie la așa numita autonomie strategică a Uniunii Europene, la fel ca și Galileo. Este un program uh, amenințat pe planul finanțării și în legătură cu care există poziții destul de diferite. Și în Parlament, Parlamentul a amintit în mai multe rezoluții ultima în 16 februarie 2012, că ține la o finanțare comunitară a acestui instrument. Și în comunicarea Comisiei și în dezbaterile din Consiliu apar uh, alte uh, opțiuni care nu sunt uh, chiar pe placul Parlamentului European. Dorim să facem un mic inventar în acest moment al discuțiilor împreună cu Comisia ca să vedem cum stăm. Domnul Malacarne este aici și are cuvântul. Îmi rog frumos. Grazie, signor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să mulțumesc Comisiei uh, Euro Comisiei dumneavoastră pentru că uh, organizat această discuție uh, despre GMS. Așadar, am spus clar în uh, propunerea noului buget al Comisiei din iunie Apoi au fost două comunicări specifice cu privire la GMS, Comisia s-a adresat statelor membre cerându-le să ia poziție cu privire la o abordare interguvernamentală în legătură cu GMS. Acum suntem conștienți de faptul că dezbaterea la Consiliul Concurenței și Consiliul Afaceri Generale continuă. Este vorba de o dezbatere intensă. Recent, uh, președinția daneză, care tocmai și-a încheiat mandatul, a trecut GEMS-ul într-o casetă de negocieri, Negotiating Box, cu o serie de opțiuni Uh, care aveau scopul de a reintroduce GMS în perspectivele financiare din nou, pentru că știți că fusese scos. Vom vedea cum va evolua dezbaterea sub președinția cipriotă. E de la sine înțeles că Comisia Europeană va uh, asculta uh, toate pozițiile și va ține cont de toate pozițiile oficiale transmise de Consiliu și de Consiliul Afaceri Generale. Mulțumesc! Bien, merci. Uh... Mulțumesc. Domnul Gualtieri, membru al Comisiei pentru Bugete. Ah, grație. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, Comisiei Europene. Trebuie să spun că avem probleme. Avem probleme, ne este greu să înțelegem logica poziției Comisiei Europene. De fapt, cum să vă spun? Ba nu, de fapt înțelegem această logică cu bunăvoință, cu maxim, cu maxim de bunăvoință, înțelegem, spunându-ne că aici se dorește să se protejeze un instrument atât de important. Se dorește să fie ferit de riscurile aferente unei negocieri asupra bugetului însă ă, v-am spus că asta ar fi o abordare foarte binevoitoare, o încercare de a înțelege logica comisiei, deci ne putem spune că e vorba de o protecție a unui instrument atât de important cum este GMS. Însă mie mi se pare că de fapt există, există aici și riscuri. Riscăm ă, să-l punem de fapt în pericol, pentru că s-ar putea să se creeze aici contradicții uh, imposibil de rezolvat pentru Parlamentul nostru. Nu înțelegem de ce. De ce ar fi cazul să facem acest lucru? Nu, ni se pare paradoxal și greu de înțeles. Trebuie să organizăm uh, un fel de externalizare bugetară. Nu vorbesc aici despre un veto al statelor care să impună cooperarea consolidată sau dificultăți legate de uh, aspectele bugetare. Pe de o parte am avea un tabel cu resursele celor 27 și dacă le punem deoparte și căutăm alte resurse, nu știu, mie mi se pare cam de neînțeles. Și în orice caz, Parlamentul trebuie să reacționeze ferm, pentru că, de fapt, practic ce, face, ce, fa, ce se face aici este aproape provocare. Pe de altă parte, nici nu mai avem garanții cu privire la viitorul GEMS. Veți vorbi despre politici ale Uniunii Europene pentru care există articole specifice din tratat. Putem vorbi de a doua fază a unui proiect care a mai fost finanțat de la bugetul Uniunii. Așadar, aceste fonduri provenite de la buget uh, ies pe ușă ca să intre pe fereastră mai târziu, practic. Este Asta se întâmplă cu GMS, poate se va întâmpla și cu alte proiecte, nu știu. Noi considerăm că este foarte greu de acceptat această poziție și credem că ar putea să îngreuneze și mai mult negocierile privind bugetul. Cine știe, poate vor fi represalii la nivel uh, parlamentar cel puțin la Comisia pentru Bugete, probabil că se va complica efortul comun. Ar trebui însă să păstrăm, să salvgardăm uh, bugetul discutat. Sigur că există dimensiunea politică și strategică. Și știm că Capaci dezvoltarea de capacități este crucială și este în mod clar vorba de o capacitate a Uniunii Europene. De aceea ne mobilizăm și mai ales în cadrul dezbaterii uh, care a avut deja loc, am spus că noi dorim ca bugetul să contribuie la politica de securitate. Iar uh, aici noi considerăm că este vorba de politicile europene. Deci să scoți GMS-ul din cadrul uh, politic obișnuit, cadrul instituțional obișnuit, este greu de înțeles. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Galer! Da, <coughs> fiind Dank! Mulțumesc! În esență sunt uh, de acord cu cele spuse de colegul Gualtieri. Pentru mine uh, este o chestiune deja de principii această problemă. Comisia nu trebuie să propună nici de cum uh, gestionarea în mod interguvernamental a unui program european. Nu este o abordare care uh, să funcționeze pe de-o parte și nu este o abordare care să facă cinste. Asta nu doar pentru că acest program ar ieși de sub controlul uh, Parlamentului European. Și asta e, fără îndoială, un aspect important. Pentru că um, ce se propune mai nou este ca uh, uh, Comisia să conducă niște, uh, o structură cu reprezentanța statelor membre, deci este clar o structură interguvernamentală. Vreau să vă reamintesc că, stimate domn, că în 16 februarie, într-o rezoluție, am adoptat un text în care am spus că Uh, Uniunea, Parlamentul European nu consideră că finanțarea GMS în afara uh, cadrului multianual financiar ar fi o opțiune viabilă. Citat închis uh, din rezoluția Parlamentului European. Deci nici nu cred că trebuie să mai adaug ceva. Așadar, cred că Comisia și statele membre, Comisia și statele membre ar trebui să mai reflecte un puțin asupra acestei inițiative ale lor. Mulțumesc, doamna Fără microfon, din păcate. Pe mine mă interesează încă o dată care sunt motivele care au uh, determinat scoaterea acestui program uh, din cadrul financiar multianual, pentru că Comisia presupunea 5,841 uh, miliarde euro în perioada 2000 2020 și am citit în multe locuri că uh, costurile ar putea fi chiar mult mai mari. Uh, într-un newsletter al Centrului German pentru Aviație uh, și Explorarea Spațiului se vorbea despre costuri imprevizibile Așadar, întrebarea mea este, oare aceste costuri imprevizibile au fost motivul principal pentru scoaterea de sub incidența cadrului multianual financiar? Uh, eu cred că nu trebuie să ne gândim doar la, cele, la rezervele exprimate de colegii noștri, ci trebuie, cred că trebuie să abordăm și această chestiune a imprevizibilității costurilor. Și încă un aspect, dacă îmi permiteți, legat uh, poate mai mult de punctul anterior, adică uh, aplicații civile versus militare. În strategia Uniunii Europene privind explorarea spațiului din 2011 se spune că trebuie constatat, trebuie să stabilim în ce mod uh, pot să participe capacitățile duale, adică civile și militare, la explicațiile, uh, la explorarea spațiului. Eu cred că uh, un astfel de proiect despre care vorbim acum nici nu poate să fie finanțat din uh, mijloacele proprii bugetare ale UE. E drept că în trecut uh, nu s-a sfit uh, nimeni să folosească uh, linii bugetare uh, prin cări pentru astfel de proiecte, dar în sensul unei transparențe sporite vreau să reveniți puțin la această temă. Mulțumesc! Merci la Comisie. Mulțumesc. Intervenție din partea Comisiei. Molte grazie, signor Presidente. E volevo fare... Domnule președinte, vă mulțumesc. Mai întâi, permiteți-mi să fac două constatări uh, faptice, obiective. Sigur, nu știm cum va arăta viitorul, dar până acum programul GMES nu a costat mai mult decât a fost prevăzut. Dacă a urmează, ar urma să apară costuri pentru adaptarea infrastructurilor la noile tehnologii, atunci aceste creșteri ale costurilor vor fi de câteva procente din uh, suma alocată inițial. Deci vreau să subliniez asta pentru că pentru că este o diferență foarte clară față de programele obișnuite de infrastructură. Acum m-ați întrebat cum se face ca acest, că acest uh, proiect a fost propus pe, să fie scos din uh, uh, cadrul financiar multianual. Nu pot decât să repet ce am spus în comunicarea noastră publică. Motivul este că acest proiect este unul temporar. Și un proiect, un proiect temporar, tranzitoriu, se înscrie greu într-un cadru multianual financiar rigid. Și acum, răspunzându-i doamnei Lusing, în ce privește uh, utilizarea GMES pentru aplicații militare și în scopuri militare. Trebuie să vă spun că infrastructurile uh, infrastructurile spațiale pe care se uh, bazează și GMES, adică mă refer la sateliții Santinela, așa cum îi numim noi, acești sateliți SantiNela uh, vor fi lansați anul viitor. Specificațiile tehnice ale acestor sateliți nu se pretează neapărat la ceea ce numim noi cercetare în domeniul militar. Apoi, uh, rezoluția uh, pe care o dau aceste, acești sateliți, atât rezoluția optică, cât și rezoluția uh, în domeniul radiațiilor, este la câțiva metri. Sat- sateliții cu aplicații militare au rezoluții de până la câțiva centimetri. Deci nu putem, evident, spune care vor fi uh, scopurile aplicațiilor, dar dacă vorbim despre sateliți cu aplicații militare, atunci trebuie să vorbim în principiu de sateliți mult mai avansați din punct de vedere tehnologic. Mulțumim. Domnule Gualtieri. Mulțumesc răspunsul pe care uh, mi l-ați dat uh, uh, nu face altceva decât să-mi confirme rezervele și temerile. Pentru că pur și simplu nu înțeleg ce înseamnă din punct de vedere tehnic această scoatere din cadrul financiar multianual. Înțeleg că perioadele de derulare nu sunt uh, suprapuse cu acest cadru financiar multianual. Dar și în cadrul acestui plan financiar multianual există uh, domenii uh, politice care primesc afectări bugetare mai importante. Există, există dincolo de asta, dincolo de asta există proiecte care, uh, care vizează investiții specifice, cum ar fi eficientizarea energetică a clădirilor comisiei, nu? Și care trebuie să uh, fie și ele undeva adăpostite. Acum se spune în propunerea comisiei că uh, statele membre vor vor acoperi cheltuielile pentru GMS în perioada 1 ianuarie 2014 31 ianuarie 2020. Păi nu vă zbați, este exact aceeași perioadă. Și acum dumneavoastră îmi spuneți că nu se suprapun perioadele eh, de derulare ale celor două programe, cadrul financiar multianual și respectiv Eh, respectiv eh, programul GMS și că de aceea nu se poate finanța din eh, cadrul financiar multianual. Deci mie mi-este foarte greu să înțeleg aceste justificări și acest argument pe care dumneavoastră nu l-ați prezentat. Bien, souhaitez Bun, doriți să reacționați? Cred că Pozițiile au fost exprimate foarte clar și poziția Parlamentului European a fost reafirmată de colegii mei. Nu există nicio ambiguitate, de altfel, în rezoluția din februarie 2012 la care s-a făcut trimitere. Deci, mulțumesc tuturor și reluăm lucrările în această după amiază cu Raportul privind schimbările climatice și va exista și o dezbatere privind securitatea cibernetică, raportul doamnei Flotr, de asemenea eh, privind frontierele externe și vizele. Mulțumesc tuturor, pe curând!